că o delegație din Parlamentul Republicii Uzbekistan, Olis Mailis, uh, ne onorează cu prezența în galeria oficială. Domnul Alisher Krumanov este liderul acestei delegații. Este o adevărată plăcere pentru noi să vă urăm uh, bun venit uh, la uh, lucrările Parlamentului European Uh, vă urăm uh, bun venit la uh, cea de-a 13-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Uzbekistan. Vă mulțumim pentru prezență și sperăm să avem o relație cât mai strânsă și pe viitor. Ne întoarcem acum la dezbatere. Următorul vorbitor este domnul Heinz Becker. Două minute. Sehr geehrter Präsident, Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi,